Uh, Stimați colegi, vă rog să luați loc. Îmi cer scuze că am întârziat puțin cu începerea ședinței, dar știu că și de la uh, grupul socialiștilor și democraților vor întârzia câțiva colegi, deoarece au alte ședințe de dimineață. Sper că nu a fost o mare problemă pentru dumneavoastră această mică așteptare. Trebuie să începem totuși pentru că este aproape 9 și 10. Acum, după ce v-am salutat, am să vorbesc în germană. Vă rog să vă puneți căștile. Dacă nu există obiecții din partea dumneavoastră, putem considera ca fiind adoptat procesul, proiectul de ordine de, de zi sau există dorință de modificare? Văd că nu. Trecem atunci la punctul 2 de pe ordine de zi, proiectul procesului verbal de, pe, de la ședința de pe data de 5 noiembrie, se regăsește în documentele dumneavoastră de ședință. Există observații la acest proces verbal? Văd că nu. Atunci propun uh, ca de obicei, acest proces verbal să fie considerat ca fiind adoptat atâta timp cât nu se aduc obiecții în timpul acestei ședințe, astfel încât la sfârșitul ședinței procesul verbal se consideră ca fiind adoptat. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, comunicările președintei. Înainte de toate e vorba aici de interpretare. Avem interpretare disponibilă în franceză, germană, italiană, engleză, spaniolă, greacă, cehă, maghiară, letonă, poloneză, slovacă, slovenă, bulgară, română și croată. Vreau să profit de această ocazie pentru a le mulțumi interpreților că uh, sunt alături de noi astăzi și uh, ne pun la dispoziție serviciilor lor. Trec la uh, următorul punct uh, și vă comunic că această ședință este transmisă pe internet. Așa că, dacă am fi la grădiniță, v-aș spune să vă comportați eh, cum puteți mai bine, pentru că puteți fi văzuți pe internet oricând. Eh, ce deciziile coordonatorilor eh, vă comunic că deciziile coordonatorilor de pe de la aceste întâlniri au fost trimise tuturor membrilor și sunt considerate ca fiind adoptate având în vedere că până la termenele limite de 8 și 22 uh, noiembrie nu au fost aduse obiecții, astfel încât aceste procese verbale ale ședințelor coordonatorilor de pe 5 și 18 noiembrie sunt considerate ca fiind adoptate. Trecem la punctul 4, analiza unui uh, aviz referitor la descărcarea de gestiune 2018, bugetul general al Uniunii Europene, Comisia Europeană. Aș propune să Uh, trecem și la punctul referitor la serviciile de traducere. Pot uh, să vă fac o scurtă prezentare și dacă există după aceea dorință putem uh, țină, putem purta o scurtă dezbatere. Doamnelor și domnilor, e vorba de ambele um, descărcări de gestiune, atât um, bugetul general cât și um, serviciile de traducere. Uh, părțile care intră în competența comisiei noastre. Comisia CULT emite un aviz uh, referitor la bugetul general al Uniunii, având în vedere că majoritatea cheltuierilor uh, relaționate cu uh, comisia noastră aici intră EACA ca agenție executivă, cât și școlile europeane, europene în bugetul comisiei. Am verificat concluziile raportului special al Curții de Conturi referitor la Erasmus+, Plus care a, conformat, care a confirmat uh, plus valoarea europeană a acestui program. Există totuși uh, mm, un nivel îngrijorător în ce privește uh, Există totuși o alarmă în ce privește faptul că în anumite cazuri beneficiarii fondurilor Uniunii în cadrul Erasmus Plus au um, fost obligați să respecte dispoziții naționale care nu corespund în totalitate principiilor europene și nu se poate să există această situație care încalcă coerența, mai ales în ceea ce privește necesitatea de a respecta dispozițiile bugetare. Există în plus nevoia uh, de a simplifica um, întreg procesul de solicitare și de raportare. Este mult prea complicat de multe ori um, totul se face în mod voluntar, iată de ce Condițiile și procedurile sunt mult prea complicate, lucru pe care l-am constatat în repetate rânduri noi aici la comisie și am cerut și în uh, cadrul noului program să se realizeze o simplificare a procedurilor, a formularelor, a întregului proces de decontare ar trebui să se facă și eforturi suplimentare pentru a adecva indicatorii pe deplin la obiective și sper că în cadrul discuției referitor la noul program să reușim să facem progrese semnificative astfel încât pentru programul pentru 2021 să putem um, deja um, arăta îmbunătățiri considerabile. În ceea ce privește facilitatea de garanție pentru împrumuturile uh, pentru studii, Aici uh, trebuie să recunoaștem că nu s-au înregistrat uh, rezultatele dorite. Depinde în parte și de rata redusă a dobânzii, faptul că împrumuturi uh, pot fi obținute mult mai simplu pe alte căi, iată, e mult prea complicat să se acceseze acest program. Comisia a decis pe bună dreptate ca fondurile respective să fie realocate. În ceea ce privește Corpul European de Solidaritate, Salutăm cele 11.000 de posturi care au fost oferite tinerilor în cadrul programelor, în cadrul programului um, uh, Corpului um, European de Solidaritate. Regretăm totuși uh, faptul că nu există informații suficiente referitor la um, numărul practicanților uh, în ceea ce privește rubrica profesională a programului. Ar trebui așadar pe viitor uh, să canalizăm um, eforturile de promovare mai mult înspre întreprindere, spre sectorul privat, spre cei care preiau acești uh, tineri, acești voluntari, să promovăm mai bine Corpul European de Solidaritate pentru că există un număr considerabil de tineri europeni care doresc să fie solidari și doresc uh, să poate beneficia de această posibilitate. În ceea ce privește programul Europa Creativă, s-au înregistrat programe semnificative în ceea ce privește ratele de reușite față de 2017, 31% pentru cultură, 48% pentru subprogramul media. Asta înseamnă că am putut sprijini mult mai multe proiecte raportate la solicitări Însă aceste rezultate sunt în continuare nemulțumitoare și uh, există o nevoie în ceea ce privește finanțarea adecvată. Iată de ce am propus, am cerut o dublare a fondurilor prevăzute pentru cultură și sub programul media, pentru că, ca și până acum, uh, faptul că putem finanța doar jumătate din programele eligibile e frustrant, uh, având în vedere că oamenii investesc foarte mult timp pentru a pregăti proiecte, a, a formula solicitări uh, după care se constată că doar mai puțin de jumătate din proiectele eligibile pot fi finanțate, este într-adevăr frustrant, iată de ce trebuie să continuăm să luptăm la trilocuri cu statele membre pentru a putea obține o majorare semnificativă a acestui buget. În ceea ce privește Agenția Europeană pentru Cultură și Învățământ, aceea am constatat că sistemul intern de control trebuie îmbunătățit în mod considerabil. Există, de asemenea, um, uh, rezerva că în a doua etapă a auditului, uh, în ceea ce privește gestiunea Erasmus, și, Erasmus Plus și programul Europa Creativă, uh, nu s-a uh, folosit pe, pe deplin asistența financiară în raportul său, având în vedere că um, Curtea de Conturi își va prezenta raportul abia în decembrie, atunci, în acest caz, amendamentele referitoare la școlile europene vor fi trimise ulterior. Vreau să vă informez de asemenea că termenul pentru înaintarea amendamentelor este vineri, data 11 decembrie, ora 16. Votul va avea loc pe 21 ianuarie 2020. Dacă e nevoie, putem organiza și o întâlnire cu raportorii de numără pentru a putea găsi, um, pentru a putea ajunge la un compromis, dacă acest lucru e necesar. Ar trebui, în ceea ce privește amendamentele, să um, trecem printr-o procedură simplificată. Aș uh, trece de îndată la um, centrul de traducere, pentru că e un subiect uh, ce ține tot de descărcarea de gestiune. Bineînțeles, uh, comisia noastră promovează uh, multilingvismul și încă din mandatul anterior am decis să acordăm descărcarea de gestiune printr-un aviz, pentru că am, deci, am constatat și în trecut uh, că anumite limbi au uh, sosit mai târziu. același lucru a fost, uh, s-a aplicat și comisiei, de pildă, și cred că deja programul Erasmus se derulase pe jumătate din cei șapte ani înainte ca uh, informațiile să fie disponibile în toate limbile Uniunii. Nu vizează neapărat direct centrul de traducere sau parlamentul, dar ar trebui într-adevăr să ne gândim că trebuie să asigurăm multilingvismul în ceea ce privește noua structură introdusă în 2017 pentru traducerea documentelor, putem spune că s-a înregistrat S-au făcut economii de 4,4 milioane de euro pentru 2017. În plus, acest centru a reușit să Uh, introducă noi programe de formare și perfecționare a personalului. În plus, centrului se cere să-și adapteze activitatea la noul program, la noul progres tehnologic, mai ales în ceea ce privește programul, uh, noul proiect de recunoaștere a, um, uh, discursului oral. Trebuie de asemenea să-și schimbă planul de combatere a fraudei, care până în 2018 nu fusese pus în aplicare pe deplin Cred că acest lucru e de altfel valabil pentru toate instituțiile. Nu mai avem decât câteva minute la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Aș da, înainte de toate, cuvântul raportorilor din umbră, după care celorlalți membri care doresc să ia cuvântul. Vă rog să-mi semnalați dacă doriți să luați cuvântul pentru a putea să fiți uh, trecuți pe listă. Încep cu raportorii din umbră prezenți în sală. E doamna Ferha, după care François. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru doamna Fareng, pentru acest efort. Cu siguranță e un exercițiu complicat, e greu uh, să ne pronunțăm uh, pe un proiect din 2018 în calitate de deputat recent ales. Cu toate acestea, prezentarea dumneavoastră cred că a fost una deosebit de completă, mai ales în ceea ce privește programul Erasmus+. Plus. În ce privește centrul de traducere, observația dumneavoastră referitoare la multilingvism, este important ca acesta să fie asigurat, pentru că doar așa putem asigura o democrație aproape de cetățeni. În ceea ce privește descărcarea de gestiune a bugetului Comisiei, vedem o, o panorama mai tradițională, Erasmus+, Plus, uh, Corpul European de Solidaritate și avantajele pe care le-ați amintit referitor la Erasmus+. Plus. Aș dori să vă propun aici ca pentru 2018 să vorbim de Anul European al Patrimoniului Cultural. Acesta a fost uh, finanțat pentru promovarea patrimoniului, pentru că Uniunea Europeană a alocat un buget de 8 milioane de euro fără um, a aduce atingerea raportului cult care va fi uh, realizat în curând. Cred că ar fi bine ca comisia noastră să transmită aceste observații comisiei cont. Este unul din punctele pe care doream să vi-l comunic. De asemenea, cred că putem include anumite trimiteri la egalitatea între femei și bărbați în acest text, mai ales uh, având în vedere că anumite programe prezintă o rată a candidaților feminini uh, importantă, dar încă departe de egalitate, de paritate. Uh, Aștept cu mare interes discuțiile viitoare pe care am putea să le purtăm pe marginea acestui subiect. Mulțumesc! Председател, ще говоря едновременно и по двете досиета, тъй като... Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Am să mă exprim și eu pe ambele dosare în același timp, deoarece sunt raportor din umbră la ambele dosare. În primul și în primul rând aș dori să spun că sunt împotriva acestui vot uh, de încredere înainte de primirea unui raport de la Curtea de Conturi. Lipsesc uh, informațiile de la Curtea de Conturi, deci. Sunt destul de mulțumit însă de text, pentru că el insistă pe Erasmus+, Plus, birocrația trebuie să, să fie redusă la minim și acesta este cu atât mai uh, dăunătoare când, cu cât este vorba de cultură și educație. Sunt în favoarea unui text care exprimă angajamentul formal al Parlamentului față de multilingvism. Nu putem uh, promova doar limbile marilor state membre. Toate limbile oficiale sunt egale. Prin mare, dacă promovăm franceza, trebuie să promovăm la fel și letona sau bulgara. Prin urmare, în centrul de, pentru traducere constă că există oarecare inegalitate. Nu știu dacă vi se pare în regulă ce se întâmplă acolo, dar pe mine mă îngrijorează și rezultatele foarte slabe ale programului Creative Europe. Procentele mi se par pur și simplu nesatisfăcătoare ce este cu această repartiție teritorială a proiectelor reușite, cum va fi um, repartiția viitoare a partenerilor, a proiectelor, toate statisticile acestea care vizează programele media, nu cred că își găsesc locul așa cum trebuie în acest aviz. Pentru că doar cei care țin de industria națională a filmului vor fi profitați pe urma acestui program. Stimați colegi, pentru mine aceste avize nu sunt uh, satisfăcătoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Câteva cuvinte doar în ce privește Curtea de Conturi. Lipsește doar raportul pentru școlile europene. Toate celelalte sunt deja disponibile, având în vedere că Eh, abia în decembrie va fi prezentat acest raport și va fi decis doar în ianuarie. În orice caz mai avem de așteptat. Pot să vă asigur că nu vom lua decizii fără a dispune de informațiile adecvate în ceea ce privește comisia. Cu siguranță vă mai puteți adresa acum întrebări. Aș dori să știu Da, se pare că interpretarea în uh, engleză nu funcționează, deci am să repet în limba engleză. Da, acum funcționează. Deci trebuie să reiau. Da, se produsese deja Brexitul. Reiau. Spuneam colegului Slavakov că singurul raport care lipsește de la Curtea de Conturi este cel referitor la școlile europene. Acesta va fi disponibil în decembrie, astfel încât îl putem vota în ianuarie. Atunci vom avea deja baza corespunzătoare, să spun, și uh, vom, uh, bineînțeles, vegea să stabilim termenul pentru amendament. astfel încât toată lumea să aibă timp să analizeze raportul uh, în amănunt, mai ales în ceea ce privește programul media. Poate Comisia ne va da informații suplimentare. Iar acum Aș dori să întreb celelalte grupuri dacă există cineva care reprezintă, care poate lua cuvântul în numele raportelor din umbră, absenți. Da, vă rog. Hello, I would like to pick up on... Bună ziua! Aș dori să mă leg de aspectele menționate de domnul Slabakov vis-a-vis -vis de uh, rata de succes, 31% pentru proiectele cultură și 40% pentru programul media din uh, cadrul programului Malar Creative Europe. Într-un alt dosar, mi s-a explicat că uneori rata de succes, acest concept, nu înseamnă că efectiv a avut loc uh, procesul și a fost judecat a fi un succes. Pur și simplu e vorba de rata candidaturilor sau câte granturi s-au acordat. Puteți uh, detalia puțin ce înseamnă rata de succes în acest context? Un begriff Erfolgsquote, weil der ist, glaube ich, in allen Sprachen etwas missverständlich. Da, s-ar putea să existe neînțelegeri. Nu e vorba de măsurarea reușitei proiectului, ci reușita programului. Cu alte cuvinte, cât la sută din solicitările eligibile au putut fi în cele din urmă finanțate de la program. Rată de reușită înseamnă reușita pe care o am eu, eu, așadar ca dezvoltator de proiect sau ca solicitant, cât de mare este șansa mea de reușită, de a primi finanțare. Lucru, concept cu care suntem deja familiarizați de la programul Erasmus+ unde avem rate de reușită de sub 20%. Deci avem mult mai multe programe eligibile, teoretic, decât putem finanța. În cele din urmă, cât de mare e reușita mea să pot participa la program ca promotor al unui proiect. Iată, știu că acest concept um, nu e întotdeauna clar, îl explic de fiecare dată când avem de-a face cu membrii noi. Vă rog, dacă mai aveți neînțelegeri, Spuneți-mi și voi încerca să vă elucidez uh, orice nedumerere ați avea. Iată cât de mare e șansa de a putea participa la un program, rata de reușită. cu un program eligibil, bineînțeles. So, in fact, this is actually... Deci, practic, este vorba despre uh, un procentaj foarte bun. Arată cât de populare sunt aceste programe și aceste scheme și cât de, mulți, cât de multe proiecte de înaltă calitate uh, candidează. Mulțumesc pentru clarificare. Alter keine Wortmeldung. Dacă nu mai există alte intervenții din partea colegilor, atunci aș ruga comisia să ia cuvântul. Merci, euh, <clears throat> pardon. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, onorabili membri, vă mulțumesc pentru acest proiect de aviz. În primul rând, Comisia Europeană este bucuroasă de rezultatele uh, înregistrate pentru aceste programe. Rata de eroare a acestor programe este inferioară pro pragului de 2% pentru mai mulți ani la rând. Sistemele simplificate de costuri forfetare au avut o contribuție la um, îmbunătățirea acestui audit de performanță. Acest audit confirmă pentru Erasmus Plus că Erasmus Plus creează o reală valoare adăugată pentru cetățenii europeni. Este importantă de asemenea o mai bună aliniere a indicatorilor în acest domeniu. Vă rog să știți că Comisia Europeană lucrează la îmbunătățirea situației în acest domeniu, la adecvarea acestor programe pentru viitor. În ceea ce privește regulile diferite din statele membre, Curtea de Conturi cred că se referă în raportul lor la persoanele cu nevoi speciale sau care provin din medii defavorizate. La ora actuală nu există definiții uniformizate europene pentru aceste două criterii, aceste două concepte. De multe ori, aceste aspecte au fost lăsate la latitudinea criteriilor, uh, autorităților naționale, după criterii naționale. Noua generație de programe din 2021-2027 va ține seama de acest lucru. Comisia Europeană lucrează la palierul incluziune socială și geografică în Erasmus Plus și încercăm să găsim metode prin care putem crește armonizarea și coerența punerii în aplicare a acestui program. în ultimul rând, câteva cuvinte despre EACA. În Consiliul de Administrație al Agenției, sunt reprezentate mai multe părți, iar directorul a fost, uh, a fost ales uh, recent și acesta va pune în aplicare diverse obiective cu scopul de a eficientiza munca agenției, în așa fel încât această agenție să poată fi pregătită pentru uh, noile programe de pe, din viitor. Urmează un audit pentru această agenție din partea Serviciului Intern de Audit al Comisiei. Sunt prezenți și observatori ai comisiei la reuniunile de management ale comisiei și se dorește o consolidare a programului de lucru și de uh, finanțare a acestei agenții. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Cred că Vom uh, elabora un aviz la acest raport până în ianuarie, la fel de constructiv precum dialogul purtat astăzi. Dacă nu mai există alte întrebări, aș uh, încheia cu acest punct de pe ordinea de zi și aș trece la dezbaterea cu Comisia referitoare la Institutul European pentru Inovare și Tehnologie. Doamna Hoffman, vă rog să veniți aici la prezidiu. Bun venit, doamna Hoffman, vă bucur, ne bucurăm că sunteți alături de noi. După cum știți, comisia noastră, în calitate de comisie asociată, va comunica comisiei ITRE două avize legislative referitor uh, la pachetul legislativ pe care comisia l-a publicat în luna iulie referitor uh, la Institutul European de um, Tehnologie și Inovare. Raportorii noștri, Christian Eller de la PPE și Judith Bunting de la Renew lucrează la ora actuală la proiectele de avis pe care le vor prezenta comisiei noastre în ianuarie. Având de vedere acest context, uh, îi urez din nou bun venit doamnei Vivian Hoffman, director general adjunct al DGEAC. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Rapporteurs. Stimată doamnă președinte, stimați raportori, stimați membri, mă bucură foarte mult că sunt aici ca să am un schimb de opinii cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta cele mai noi elemente din propunerile Comisiei pentru reformarea regulamentului EIT pentru perioada 2021-2027. După cum știți, Centrul, uh, Institutul European pentru Inovare și Tehnologie a fost creat pentru a ne ajuta să depășim barierele structurale în calea inovării, pentru a aborda într-o manieră mult mai sistemică și mai integrată toate aceste bariere la nivel local, regional, național și european. În mod specific, IET a fost creat pentru a aborda problemele în calea cooperării dintre diversele niveluri de uh, educație, cercetare și în, antreprenoriat din Europa. Toate aceste elemente sunt centrale în modelul nostru. După cum știți, EIT a operat ca un organism uh, de sine stătător din 2008 și are misiunea de a ajuta Europa să inoveze prin consolidarea sistemelor europene care se ocupe de inovare. Modelul de lucru al EIT a rămas relevant de-a lungul ultimilor ani. EIT nu se ocupă doar de finanțare sau de, de finanțarea tehnologiei sau de transferul tehnologiei, se ocupă de întregul lanț uh, inovator. Una dintre trăsăturile cele mai uh, Important este că se concentrează foarte mult pe educație și pe formare. Pentru educatori, antreprenori, pentru studenți și pentru toată lumea, pe tot parcursul vieții. Pe viitor, noi propunem ca EIT să se concentreze și mai mult pe nevoia de a crește capacitatea de inovare a instituțiilor de învățământ uh, superior. EIT operează mai ales prin comunități de cunoaștere și inovare, așa numitele CIC-uri care cuprind uh, între 50 și 400 de parteneri din diverse zone. EIT-ul în sine furnizează granturi acestor centre, le monitorizează activitățile, asigură o colaborare transfrontalieră și diseminează bunele practici. Care sunt principalele trăsături ale noii propuneri, adică rolul EIT în orizont 2021-2027, dar cu un, pro- un, uh, un temei juridic propriu? Aș dori să încep spunând că principiul nostru director ar fi următorul. Modelul trebuie să mai fie rafinat, să mai fie detaliat, trebuie să ne bazăm pe punctele sale forte și să le îmbunătățim acolo unde este nevoie. Există o propunere de creșterea bugetului în total cu 3 milioane pentru întregul EIT. Care sunt principalele uh, domenii de intervenție. Sunt patru domenii uh, cheie, okay, după cum spuneam. În primul rând, să consolidăm sistemele de achiziția tehnologiei. În al doilea rând, să consolidăm un, uh, o zonă a competențelor uh, și dobândirea competențelor de-a lungul întregii vieți. În al treilea rând, să venim cu noi soluții pentru piață, în așa fel încât să putem face față provocărilor globale și 4. Să dezvoltăm sinergii și valoare adăugată în cadrul Orizont Europa și în cadrul altor programe europene relevante. Centrele din EIC sunt parteneriate, așa sunt ele proiectate, și în cadrul Orizont Europa vor face parte din parteneriate europene instituționalizate. Acest lucru înseamnă că vor urma setul comun de criterii pentru Orizont pentru Euro- Orizont Europa, în așa fel încât să ne asigurăm că îndeplinesc uh, anumite niveluri de calitate. Am propus un număr minim de derogări aici, în acest context. Care sunt principalele provocări pentru EIT? Pe scurt. În primul și Dorim să facem mult mai inclusive sistemele din acest domeniu. Ecosistemele din acest domeniu trebuie să fie mult mai favori, mult, să favorizeze mai mult inovarea. Acum aș dori să vorbesc despre regulament. Noi propunem o reformare a regulamentului din următoarele motive. Regulamentul EIT a fost adoptat inițial în 2008 și în acest regulament se vorbește despre misiunea EIT, sarcinile sale și cadrul în care operează. El a fost modificat în 2013, printre altele, ca să fie mai bine aliniat cu Orizont 2020. Noua reformare a regulamentului se face în așa fel încât să avem un singur act legislativ care să cuprindă regulamentul inițial din 2008, amendamentele din 2013 și propunerea actuală. Scopul final este de a avea mai multă claritate și mai multă lizibilitate a întregului uh, peisaj. Noi dorim ca noul regulament să fie bazat pe principii și neutru din punctul de vedere al uh, limitelor temporale, deci nu este nevoie de amendamente specifice la, fiecare, la sfârșitul fiecărui cadru financiar multianual. Agenda strategică de inovare este cea care trebuie să se asigure că toate aceste lucruri se alinează așa cum trebuie și că toate sinergiile necesare apar acolo unde trebuie să apară. Și sperăm că vom asigura o mai mare certitudine juridică pentru regulamentul EIT pentru noua agenda strategică a inovării în conformitate cu actualul regulament EIT. Noua agenda urmează să fie adoptată pentru fiecare perioadă financiară de câte șapte ani. Actuala agenda de inovare strategică acoperă perioada curentă până la sfârșitul anului viitor. Acesta stabilește prioritățile strategice pe termen lungat, nevoile financiare pentru EIT, include o imagine de ansamblu pentru activități de educație, cercetare, inovare și bugetul corespunzător de falcat, definește domenii de prioritate și calendarul pentru selectarea și desemnarea de CIC. Care sunt schimbările cheie în regulament și strategie? Mai întâi, deschiderea și transparența CIC, apoi modelul de finanțare revizuit oarecum pentru ca durabilitatea financiară care s-a clarificat să fie realizată după o perioadă de finanțare de 15 ani de, din bugetul UE și relația dintre EIT și CIC după această perioadă de 15 ani, în al treilea rând, dimensiunea regională pe care propunem să o consolidăm, apoi consolidarea capacității de inovare în instituții de învățământ superior, selectarea de noi CIC și, în special, crearea unui nou CIC privind industriile creatoare și culturale, pentru care apelul se va publica în 2021 și, în fine, guvernanța, unde vrem să consolidăm <clears throat> partea strategică a CIC menținând modelul de guvernanță general și independența CIC-ului. CIC uh, cu privire la industriile culturale și creative, credem că e un potențial mare de CIC acolo. <clears throat> Actorii relevanți uh, sunt integrați în ecosistemele locale, cu toate acestea sectorul e mai degrabă fragmentat și îi lipsește abilitățile antreprenoriale și de inovare și ar completa foarte bine cele 8 CIC-uri deja existente. Capacitatea de inovare a învățământului superior, Orizont Europa, include un domeniu de intervenție specific pentru EIT legată de abilități de inovare și <clears throat> antreprenoriat pe termen delungat, inclusiv o mai mare capacitate a Institutului de Învățământ Superior din întreaga Europa. Asta propunem și știm că impactul activităților de învățământ ale IT și legătura dintre partea de învățământ a formării și celelalte două vor rămâne limitate. Dorem să subliniez acest lucru. În etapele următoare negocieri, știți că Consiliul de Concurență a adoptat în 29 noiembrie o abordare parțială generală cu privire la regulamentul EIT și un raport de progres cu privire la strategie și așteptăm cu interes discuțiile din Parlamentul European. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Aș deschide acum discuția cu raportorii și apoi raportorii din umbră, după care le voi da și celorlaltor membri care doresc să pună întrebări cuvântul. Încep cu domnul Cristian Eller. Mulțumesc, îmi pare rău că trebuie să plec mai repede că avem un vot la ITRE. Care e contextul? Care e partea de substanță? Mai întâi ce vedem? Vedem că Comisia ITRE, cooperarea cu Comisia ITRE și Comisia de Cultură funcționează. Iată de ce vorbim despre un CIC legat de industriile creatoare care nu era preferat nici de la Comisie, nici de la statele membre, să spunem acest lucru clar. Ar trebui să depunem toate eforturile să menținem această posibilitate realistă. Să fim cinstiți, sunt multe motive ca noi să cerem o reformare. Ce se întâmplă? În negocierile CFM, în mijloc, de fapt, trimitem în înapoi la comisie, apoi se mai uh, schimbă și apoi o să revină la Parlament prin uh, a doua parte, uh, ceea ce înseamnă că în mijlocul negocierilor în care Consiliul și miniștrii uh, cercetării nu sunt favorabili finanțării te deloc, ne lipsește un cadru călăuzitor ce va face EIT. Ce ne dă o forță de pârghie este să spunem, discuțiile cu Consiliul în ce privește bugetul. Deși sunt multe motive pe plan instituțional ca noi să cerem o reformare, pe plan politic ar fi o sinucidere. E exact ce dorește Consiliul. Consiliul de concurență nu constă din miniștri ai culturii, ci din miniștrii ai cercetării și lor nu le prea place IT. Din modestul meu punct de vedere, ar trebui să facem tot ce poate sprijini ideea că singurul nou CIC să fie cel legat de industriile creatoare, pentru care e nevoie de niște concluzii structurale. În primul rând, în ce privește bugetul, nu ar trebui să ne referim la bugetul Comisiei, ci la bugetul nostru, pentru că noi am alocat și mai mulți bani pentru EIT decât în propunerea Comisiei. Am văzut că propunerea Parlamentului de până acum e de 1,8% sau cu 1,8% mai mult, ceea ce va duce până la urmă, dacă comparăm cu cifrele din 2018 din propunerea comisiei, am fi avut 100, uh, 250 de milioane mai mulți și sunt exact banii necesari pentru cei ce din perspectivă. Dacă trecem dincolo de cifre sau salutăm cifrele comisiei, o să avem o problemă financiară pentru noul CIC. În al doilea rând, <clears throat> să fim realiști. Cred că, da, trebuie să punem un anumit accent pe educație. Dar acesta e domeniul oarecum problematic în ce privește tratatele. Pentru că ministrilor cercetării nu le place IT, pentru că este singurul institut din sector la nivel european ce privește educația, atingem uh, o problemă legată de tratat. Da, deci ar trebui pe fond să sprijinim ideea că educația joacă un rol în EIT, dar să fim conștienți că dacă uh, facem ceva excesiv, din perspectiva tratatului îi dăm uh, un pretext Consiliului să respingă propunerea legată de EIT. Și în al treilea rând, în ce privește bugetul, știți că nu e vorba doar de cifra din buget care e problema. În prezent, dacă avem propunerea dată de la Consiliu și Comisia de până acum, să alocăm un anumit buget care apoi crește proporțional în timp, asta nu merge cu noul CIC. Ce ne trebuie acum este o creștere de la bun început, pentru că apoi trebuie să pui noul kick și apoi va scădea. Dacă avem un buget care crește treptat odată cu trecerea timpului, nu vedem noi CIC-uri, pentru că avem nevoie de bani acum și apoi bugetul oarecum ar putea să scadă, pentru că trebuie să facă o, un apel și apoi propunerile, să zicem, ar fi de 50 sau 60 de milioane. Dacă avem uh, la sfârșit, abia nu vedem CIC-uri la început în ce privește bugetul și <clears throat> considerațiile de buget e o cifră dată de care să ne ocupăm, dar trebuie să ne asigurăm că e de cea mai mare importanță ca bugetul să fie unul în creștere, dar să începem de la un anumit nivel, pentru că altfel nu facem decât să alimentăm cei urile deja existente, dar nu avem bani în primii ani să mai înființăm un CIC legat de industria creatoare. Ca modest raportor de la Comisia de Cultură, rog raportorii de la Comisia ITRE unde de fapt sunt și eu, începește propunerea Orizont, să le pese, să țină cont de interesul Comisiei pentru Cultură și trebuie neapărat să avem un acord interpartinic în acest sens. Înțeleg intenția cu reformarea, e o abordare interinstituțională, da. Comisia încearcă să ne mai slăbească drepturile de acolo, dar să fim realiști. Dacă acel program, dacă e o reformare, și e ceva schimbat la comisie, durează cel puțin o jumătate de an. Asta înseamnă că nu mai avem o propunere IT la mijlocul discuțiilor legate de reducerile bugetare. Și dacă vedem ce se întâmplă, ce s-a publicat, care sunt cifrele președinției finlandeze, va fi o reducere pentru orizont de 2,5 miliarde și ce ar fi mai ușor pentru miniștrii cercetării să nu-și taie propriul buget, ci să taie un buget care ține de DGA, și nu e ceva la care ei să țină foarte mult. Deci aș vrea să vă solicit uh, această alianță transpartinică, chiar dacă avem această provocare interinstituțională din partea Comisiei, nu mi se pare înțelept să cerem o reformare. Ar trebui să fie o propunere care să fie în vigoare, pentru că altfel Până la urmă suntem măcelăriți în discuțiile legate de CFM. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Eller. Sper că nu ajungem la un conflict personal de fiecare dată când dezbatem. Acum uh, îi dau cuvântul de îndată doamnei Bunting. And, um, thank you to the... Mulțumesc uh, și mulțumesc celor de la comisie care ne-au informat în ultimele săptămâni. Apreciem contribuția și răbdarea dumneavoastră. <clears throat> Am trei întrebări. <clears throat> Prima legată de educație, în legătură cu ce spunea Cristian. Ar fi interesant să ne detaliați rolul instituțiilor de învățământ superior în activități ce, în special în agenda de inovare strategică de care mă ocup eu. Există mai mult decât o dublare a ambițiilor pentru implicarea instituțiilor de învățământ superior de unde 450 e un rând unde se spune că o să vină din noi acțiuni legate de educație. Și ar fi de mare interes să avem mai multe informații. <clears throat> Ce înseamnă aceste câteva cuvinte? E o îngrijorare care mi-a fost adusă la cunoștință că vom încerca să ne amestecăm în sistemele de învățământ din statele membre. Și cum spunea Cristian, s-ar putea să nu înghită pilul asta. Aș vrea să vă întreb, având în vedere creșterea de buget, dacă extinderea, deși îmi place ideea cu institutele de învățământ care se implice, evident că sprijinim, pentru că suntem comisie de cultură, de 750 poate mi se pare excesiv de ambițios. Și, de fapt, ce se va schimba? Ce aveți în vedere pentru statele membre? Apoi, la industriile creatoare și crea de culturale, chicul respectiv, uh, mi se pare că formularea nu e suficient de strictă deocamdată. Trebuie să discutăm și despre Institutul Tehnologic. Trebuie să mai întărim formularea. Cu toate acestea, e o idee extrem de constructivă. Industriile creatoare din Regatul Unit aduc de 10 ori mai mult decât pescuitul ca venituri. Deci e un sector foarte important în industrie și e un mare potențial să răspândim această reușită și în alte state membre. Cu toate acestea. Dacă se propun două CIC-uri în același timp, care să intre în vigoare la 2-3 ani distanță, vi se pare durabil? Dacă ne uităm la primul CIC, din perioada de 14 ani, doar unul este durabil financiar în conformitate cu noul model. Celelalte au reușita propria, nu vreau să spun ceva rău despre CIC-ul digital și de clima, din câte am înțeles au făcut o treabă foarte bună, dar financiar nu sunt durabile. Au venituri zero, au alte investiții, dar putem cu adevărat să propunem acest CIC, CCI în 2021 și altul în 2025, mi se pare că e vorba de foarte mulți bani înainte de a vedea modelul financiar. N-ar fi oare mai bine să amânăm al doilea kick nou câțiva ani și apoi, în fine, îmi pare rău, dar vine în Regatul Unit, e întotdeauna ce se numește elefantul din cameră, Brexitul în cazul nostru, cu CIC-ul de climă. E un centru național cheie la Londra și, înțelegând cum a spus Martin Kemp, directorul EIT, că e puțin probabil că EIT să poată să extindă mult dincolo de frontierele UE, ceea ce e de înțeles. Dar ce se va întâmpla cu instituțiile parteneri și companiile din Regatul Unit? Cum vor fi ele afectate de Brexit? Mulțumesc. Uh. Frau Melbarde, als shadow rapporteur. Doamna Melbarde, în calitate de raportor din umbră. Uh, thank you. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, le mulțumesc și raportorilor pentru informații. Într-adevăr, ideea unui Institut European de Inovare și Tehnologie e o idee nouă. Dezvoltarea de cunoștință și inovare de comunități, în acest caz, să reunească instituții de învățământ superior cercetători, industrie, alți factori implicați pentru a stimula inovarea, cercetarea, a crea produse noi, soluții de piață, firme care au de la zero startup, e o cale minunată de urmat pe viitor. Cred că e important să înțelegem că statele membre pe plan individual au șanse mai mari de uh, succes dacă întreaga regiune e inovatoare și nu dacă sunt unii care doar recuperează o întârziere. Deci trebuie să fim foarte atenți când vorbim sau ne referim la concurența dintre țări. Cred că e foarte important să investim în parteneriate între țări. Capacitatea Uniunii Europene de a inova și de a valorifica inovațiile pe care le avem în prezent nu e doar o opțiune, ci e chiar o nevoie. Înțelegând aceste lucruri, Activitatea IT trebuie să continue și, în general, sprijin direcția adoptată. Pachetul de revizuire privind propunerea IT care vine de la Comisie vine la momentul potrivit, reprezentând și un domeniu cultural. Salut foarte mult faptul că agenda de inovare strategică identifică cultura și industriile creatoare ca domeniu prioritar pentru un nou CIC cu un apel care să fie lansat în 2021. Înțeleg totuși că există o poziție semnificativă din partea mai multor state membre la Consiliu care sunt împotriva acestor CIC-uri existența sau începutul uh, acestuia peste 2 ani. În plus, aș vrea să-mi exprim și îngrijorările în legătură cu echilibrul geografic. Eu vin dintr-o țară mică, din Europa răsăritană. Localizarea centrelor de obicei în vechile 15 state membre. Mă deranjeze și schemele regionale de inovare și lista de țări să o bazăm pe tabela de marcaj europeană. Inovatorii moderați sau mai mici înseamnă că lista devine mult prea extinsă. După cum știți, includă nu doar uh, țările răsăritene și țările mai mici din UE, ci printre altele Spania, Portugalia, Italia și Grecia, ceea ce înseamnă că aproximativ 40% din cercetătorii, inovatorii și lucrătorii din tehnologie uh, din Europa vin țările eligibile. În scenariul ideal am putea aduce argumente pentru un buget mult mai mare pentru institut, dar înțelegând realitățile politice, o creștere modestă ar fi deja excesivă. În plus, cred că ar trebui să reducem lista de eligibilitate de preferință pe baza listei Orizont Europa. Toate acestea, după cum am mai spus, mă inspiră activitatea Institutului și sper și viitorul acestuia. În calitatea mea de raportor din umbră, Aștept cu interes o muncă cât mai constructivă pe viitor. Mulțumim. Văd că mai sunt doi raportori din umbră care au intrat în sală. Îi întreb dacă doresc cumva să ia cuvântul imediat sau preferă să aștepte până când vorbește uh, doamna Inco ca să se așeze sau vor să intervină imediat. Domnul Ruiz de Lisa putem aștepta să se încheie runda ca să nu deranjez cursul discuției. Domnul Gheorghulis? Atunci doamna Iembu. Doamna Iembu? Merci. Euh, j'avais trois questions. Mulțumesc, am trei întrebări. Mai întâi, ce fel de parteneri și industrii sunt avute în vedere? A doua, care relevanța dezvoltării unui model de CIC pentru întreprinderile culturale și creative? și care ar fi complementaritatea între EIT și noua inițiativă de Universitate Europeană legată de Erasmus. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Domnule Ruiz Tevesa, doriți să luați cuvântul? Vorbim despre Institutul European de Inovare și Tehnologie. Da, uh, doream să mă asigur. Pentru că aveam și alte documente și alte rapoarte prevăzute pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru această prezentare amănunțită. Cred că este încurajator faptul că avem un um, centru alocat industriilor creative uh, din Europa. Centrul Cultura și industriile asociate au o contribuție importantă la economia Europei, iar cetățenii europeni ne cer investiții de mai mare valoare, e clar. Generally supportive of the approach. Sprijinim în general abordarea. Credem că e un raport bun și îi mulțumim raportoarei. Mr. Georgulis, do you want... Domnule Georgulis, doriți să las cuvântul? Uh, nu? Bine. Mai am o persoană. S-a întrerupt microfonul uh, doamnei președinte. Ce scuze, doamna Ward, Julie. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Mă bucur uh, să văd că industriile creative și culturale sunt uh, industrii care acum li se dă mai multă importanță. Eu întotdeauna am uh, sprijinit mai degrabă acronimul STAM mai degrabă decât STEM și cred că acum putem să ne bucurăm de rezultatul acelor eforturi de a introduce arta acolo unde și are locul. Vorbim de inovare și de antreprenoriat aici. Și mi-aș dori să știu dacă se discută, se ia în calcul și antreprenoriatul social. Pentru că, în sine, antreprenoriatul reprezintă un model concret, însă antreprenoriatul social e în continuare destul de neînțeles. Oamenii consideră că e vorba mai degrabă de o organizație de binefacere și nu-și dau seama că e vorba de un model de afacere. Eu am avut uh, o inițiativă asemănătoare, iar uh, alte forme de antreprenoriat social nu se bucură de succes decât dacă sunt conduse conform unui model de afaceri. În continuare, cred că există multă neînțelegere și cred că e o ocazie oportună pentru noi de a atrage atenția asupra avantajelor antreprenoriatului social ca model de afaceri deosebit de relevant și util pentru acele persoane active în cadrul industriilor creative și culturale. Mulțumesc! Aș reveni și eu la un uh, punct și anume subiectul uh, centrelor uh, referitoare la industriile creative. Trebuie să înțelegem că industriile creative sunt răspunzătoare de peste 4% din PIB-ul Europei, creează milioane de locuri de muncă, este un sector economic important, așadar și trebuie să înțelegem că mai ales um, sectorul creativ în ce privește crearea de locuri de muncă a fost unul deosebit, a fost un motor care a dat uh, un impuls și celorlalte domenii. Majoritatea industriilor au avut um, de câștigat de pe urma industriei creative, precum industria jocurilor video, industria cinematografică, precum și altele și au jucat de asemenea un rol important în promovarea noilor tehnologii, în um, pătrunderea lor pe piață înainte ca alte industrii să fi asimilat aceste tehnologii. Iată de ce mi se par deosebit de important, mai ales în ceea ce privește Centrul European um, de Institut uh, de Tehnologie, să beneficieze de o dotare economică mult mai importantă pentru că poate fi de um, folos și pentru alte um, industrii și vreau să sprijin cele spuse de Cristian Eller. Este important să asigurăm finanțarea adecvată și le cer colegilor de la toate grupurile să încerce să exercite influența asupra statelor membre. Nu se poate ca în cadrul negocierilor referitor la cadrul financiar multianual tocmai aici, la cultură, la capitolul Europa Creativă, Orizont 2020 și EIT să se facă cele mai mari economii și pentru a reveni la problema cu care ne confruntăm cu toții la Brexit, doar așa ca să încercăm să acoperim într-un fel sau altul gaura care va rămâne la buget după plecarea Marii Britanii. Le cer colegilor de-a lungul întregii comisii și la nivelul tuturor grupurilor politice să facă eforturi și să promoveze uh, um, alocarea bugetară adecvată pentru cultură. Dacă nu mai există alte persoane care să dorească să ia cuvântul, nu mai dorește nimeni, atunci îi dau cuvântul din nou doamnei Hoffman pentru încheiere. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru sprijinul și comentariile dumneavoastră constructive. Să încep cu KIC, Industriile Culturale și Creative. Vă mulțumesc pentru sprijin. Într-adevăr, doamna președinte, după cum afirmați la început, credem că aceste industrii prezintă un potențial enorm în ceea ce privește facilitarea accesului pe piața al industriilor inovatoare. În continuare există însă multe bariere, fragmentarea pieței, printre care, printre altele, multe din aceste centre însă sunt um, strâns legate de contextul și mediul în care apar uh, mulți din participanți încă nu au suficiente competențe antreprenoriale și ar merita să beneficieze de sprijin în uh, aceste ecosisteme inovatoare. În plus, nu există propuneri de parteneriat care să abordeze direct acest subiect. În ceea ce privește învățământul, considerăm că această latură triunghiului trebuie să fie mai puternică pentru ca și celelalte două laturi ale triunghiului să poată fi solide. Până acum învățământul nu și-a atins um, potențialul de plin. Bineînțeles, noi nu vom interveni în organizarea sistemelor de învățământ, respectăm aici cu strictețe principiul subsidiarității. Cu toate acestea, vrem să facem o ofertă centrelor de învățământ superior din uh, Europa. Asta înseamnă că centrele um, industriilor creative ar trebui să se uh, deschidă și către instituțiile de învățământ superior. În ce privește bugetul, credem că o cotă Adecvat ar trebui să fie alocată bu- în, la buget pentru cultură, dar nu am să intru aici în discuții referitoare la buget. Eu am încercat să explic de ce Comisia a propus acest pachet legislativ. Însă, odată ce Parlamentul își va fi adoptat raportul, bineînțeles, Comisia va analiza uh, cu atenție amendamentele. În ceea ce privește sustenabilitatea financiară, pentru noi este un principiu foarte important. Principiul a fost prevăzut de la bun început în regulamentul EIT, dar acum a fost clarificat, deoarece nu considerăm că ideile, ideea e de a finanța la nesfârșit aceste industrii creative. Ideea e ca ele să poată găsi alte surse de finanțare de-a lungul anilor. De asemenea, nu ne dorim ca aceste industrii să fie complet rupte de inițiativele celelalte din Uniunea Europeană după acest interval de 15 ani. Iată de ce am propus uh, căi pentru a menține această relație și pentru a le putea permite să participe la cereri de ofertă pe viitor. E, există posibilitatea de asemenea de a crea noi uh, centre culturale și de învățăm pe viitor. Dacă avem ambiția de a crea aceste noi kicks pe viitor și Considerăm că ulterior, pe viitor, în uh, cadrul CFM ar trebui să se prevadă o nouă rubrică aferentă. Avem nevoie, bineînțeles, de sustenabilitatea financiară de plină a primei generații de Kicks până în 2024. Iată de ce, în noul pachet, am uh, propus o reducere a ratei de cofinanțare pentru finanțarea KIX pentru a le încuraja să caute noi căi pentru a atinge sustenabilitatea financiară. Cred că este un punct important uh, care a fost clarificat în propunerea noastră. În ceea ce privește dimensiunea regională, suntem de acord. Cu siguranță EIT trebuie să includă cât mai multe țări, să nu fie limitat la doar câteva. Iată de ce am propus ca schema RIS să devină obligatorie. Știți că EIT are o schemă de inovare regională din 2014. Vrem ca această schemă să devină una cu caracter obligatoriu. Propunem de asemenea ca cel puțin 250 de milioane de euro să fie alocate pentru inițiativele din cadrul RIS, dincolo de 20% din bugetul alocat pentru noile inițiative din cultură, care ar fi destinat și centrelor de învățământ superior și inovatorilor moderați. În ceea ce privește diferitele tipuri de parteneri industriali pe care îi includ aceste centre, ideea e să fie cât mai uh, variați, uh, întreprinderi, uh, IMM-uri din cât mai multe sectoare. În ceea ce privește relația cu Uniunea, cu universitățile europene, comunitatea EIT a dobândit deja expertiză în domeniile învecinate, cu activitatea universităților, precum uh, pedagogia inovatoare, antreprenoriatul digital, printre altele. Credem așadar că ar avea un caracter complementar uh, față de inițiativele universităților europene. În ceea ce privește antreprenoriatul social, într-adevăr, propunerea noastră include trimiteri la inovarea socială, în ceea ce privește centrele culturale. Iar în cele din urmă, referitor la Brexit, propunerile trebuie să vină din partea statelor membre. Practic, um, conform acestui criteriu, niciun kick nu ar deveni ineligibil. Dacă însă Marea Britanie pleacă fără un acord, atunci partenerii britanici pot continua să participe la activități KIC, nu ar mai fi însă eligibil pentru finanțare. Ar putea să rămână așadar partener KIC autofinanțându-se și cu condiția ca proporția de uh, două treimi din parteneri din statele membre să fie asigurată. Mulțumesc foarte mult, aș încheia în acest fel cu partea publică a discuției. Vă mulțumesc pentru timpul alocat și informații și aș dori să le mulțumesc colegilor pentru dezbateri. Doresc acum să-i rog pe toți aceia care nu pot rămâne în sală, în cadrul unei ședințe cu ușile închise, să părăsească sala. Also bitte alle die, die nicht zum Parlament gehören, bitte jetzt zügig den Raum verlassen. Vă rog toți cei care nu ar trebui să rămână în sală să părăsească sala cât mai repede pentru a putea continua cu ședința. Deputații, asistenții, consilierii, bineînțeles, pot rămâne, însă toți ceilalți, vă rog cât se poate de repede să părăsiți sala.